Bună ziua, dragi colegi, să începem ședința. Iată că suntem în număr suficient, deci putem începe. Ați primit deja ordinea de zi, dacă are cineva ceva de spus în legătură cu această ordine de zi. Punctul 10 va trebui să fie amânat, pentru că domnul Ivan nu este la Bruxelles săptămâna aceasta. După cum cunoașteți, în România urmează să aibă loc, uh, duminica viitoare urmează să aibă loc uh, alegeri prezidențiale, deci domnul Ivan uh, nu a putut să vină din acest motiv aici la ședință. Deci rămâne punctul 11 al domnului Belet, care va prezenta raportul legat de guvernarea internetului etapele următoare. Nu știu însă care va fi situația dumnealui, întrucât știu că are alte preocupări în acest moment, de aceea urmează să vedem dacă nu cumva să începem mâine cu acest raport, pentru că dumnealui trebuie să meargă la uh, o întrunire cu regele Belgiei. Deci cu aceste două modificări despre care v-am vorbit, Ivan și Belet, să începem uh, lucrările adunării de astăzi. Avem uh, procesele verbale din 10 noiembrie. V-aș ruga să-mi spuneți dacă aveți ceva de Uh, observat, uh, dacă aveți puncte de vedere diferite. Dacă nu le exprimați, înseamnă că sunteți de acord cu conținutul acestor procese verbale. Acum, la punctul al treilea, anunțuri ale uh, președintelui acestei comisii. Avem traduceri în toate limbile, în afară de malta, malteziană, letonă, deci toate limbile nordice nu sunt aici de față, Suedia, și Malta, de asemenea, nu sunt incluse printre limbile în care să se facă interpretare simultană. La 5 și jumătate, până la 5 uh, și jumătate avem ședința conform procesului verbal. După aceea urmează adunarea coordonatorilor. Veți primi documentul uh, Uh, și vă rog să verificați pe cale electronică. vă aș ruga să le comunicați asistenților dumneavoastră să verifice aceste documente pe cale electronică pentru ca mâine să putem să adoptăm acest prim uh, punct de pe ordinea de zi de azi. Există un studiu pe care l-am solicitat uh, din partea Serviciului de Activitate de Cercetare. Uh, s-a întâmplat asta încă mm, în uh, perioada mandatului trecut al Parlamentului uh, și anume este vorba despre viitoarea orientare a politicii de tineret, tineret a Uniunii Europene. Acest studiu a fost deja redactat a fost prezentat uh, la Comisia Jurii și la 2 decembrie la ora 3 uh, va fi prezentat acest raport, vă rog, deci miercuri la orele uh, în cadrul Comisiei Jurii la orele 14. Altminteri aveți posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere și pe cale scrisă. Conferința președinților a adoptat trei decizii și anume în legătură cu audierea comisarilor, dar presupun că ați auzit acest lucru deja în cadrul grupurilor politice. Între 11 și 12 ianuarie se va desfășura acest lucru la, în Bruxelles, de asemenea 18-19 ianuarie la Strasbourg. Uh, vor avea loc în paralel câte două câte două audieri care vor dura uh, în jur de trei ore, deși inițial se hotărâse două ore și jumătate, până la urmă am decis să țină trei ore. Sigur, ele vor fi transmise și live prin internet. Am uh, Marți, 26 ianuarie, vom avea o ședință plenară și în cadrul acesteia va fi confirmat componența comisiei sau nu, vom vedea. Va fi, atenție, o ședință plenară specială pe 26 ianuarie, ceea ce coincide și cu ședința comisiei noastre. Nu știu dacă vom putea compensa sau nu acest lucru, va trebui să mai vedem. Deci 26, cum spuneam, dimineața, o ședință plenară specială legată de uh, audierile uh, comisarilor desemnați. Sigur, uh, știm că există o, comisar, o doamnă comisar pentru cultură, educație din partea Ciprului, multilingvism de asemenea, și de aceea, iată, ea va fi principalul nostru partener de discuție, doamna Cruz, probabil și cu ea. Vom avea uh, contacte și în legătură cu agenda digitală și mediile de informare, unde sunt? A, ele, ele rămân oricum în portofolul nostru. Deci vom avea cel puțin două audieri, una o vom organiza și desfășura noi în legătură cu Comisarul pentru Cultură, Educație, Media și Multilingvism și a doua audiere, de asemenea, ne interesează în măsură foarte importantă și vom, ne vom integra, așadar ne vom uh, aduce contribuția. Mâine o mică delegație a comisiei noastre se va deplasa la Stockholm. Vom încerca să uh, încheiem lucrările acestei comisii cât mai repede posibil, astfel încât să ne putem pregăti pentru uh, deplasarea la Stockholm. Și acum ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre europeana. E un, <laughs> e un cuvânt care, datorită lui Google, se află în gura fiecăruia Uh, și uh, am fost uh, solicitați, am fost mobilizați să începem cât mai curând posibil cu, această, cu discuțiile în legătură cu această temă, mai ales datorită colegilor noștri francezi. Și acum să-i dăm cuvântul doamnei raportor să ia cuvântul pe această temă, doamna Helga Trüppel. Doamna președinte, toți dragi colegi, Într-adevăr, cele mai noi evoluții se, uh, sunt legate de acel resettlement um, legat și de posibilitatea de a căuta cu ajutorul motorului de căutare Google și nu numai, este o temă care suscită foarte mult uh, interesul. Așadar, cât este că e important pentru noi, pentru Uniunea Europeană și pentru viitorul nostru acest proiect care se cheamă Europeana. Cei care se ocupă de Europeana, cu siguranță, ă, se referă în primul rând la potențialul legat de biblioteca online a, Europe, a Europei este legat acest proiect și de decizia noastră politică, de activitățile noastre politice uh, sunt cele care vor arăta dacă într-adevăr putem să facem din acest proiect uh, ceea ce ne-am dorit cu toții. Începând din anul 2005, de fapt, au existat uh, tot soiul de activități legate de um, apariția Bibliotecii Europeană. În momentul de față, iată, există 4,6 milioane de lucrări digitale și până în 2010 urmează să fie în jur de uh, 10 milioane. Este un proiect digital, cum spuneam, uh, unde nu este vorba numai despre digitalizarea cărților, ci și a patrimoniului nostru european. Aici este vorba despre filme, despre uh, opere video, despre muzică, așadar tot ceea ce caracterizează patrimoniul nostru cultural și care trebuie să fie făcut accesibil oamenilor. Este așadar vorba aici în primul rând despre o componentă legală, juridică, pe baza căreia, bineînțeles, să poată să prindă Uh, viață acest proiect. Pe de altă parte, vedem uh, care este conținutul. Conținutul trebuie să aibă o calitate deosebită, să fie accesibil tuturor și accesabil de către oricine pe calea internetului și, de asemenea, să fie accesibil, bineînțeles, pentru cei aproape 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene în toate limbile oficiale ale UE. Este într-adevăr un proiect ambițios și cred că ar trebui să investim puterile noastre intelectuale și toate capacitățile uh, de care dispunem uh, pentru ca el să poată să fie desfășurat cu succes. Eh, este vorba pe de o parte despre eh, lucrările orfane, despre lucrările, mă scuzați, eh, care țin de domeniul public. În primul rând acestea să aibă, să, fie, să poate fi accesate pe cale electronic, dar nu numai acestea care nu sunt problematice în ceea ce privește drepturile de autor, ci, pe de altă parte, mai există și așa numitele uh, opere sau lucrări orfane, așadar acelea în cazul cărora nu se știe foarte exact cine este autorul, nu poate fi găsit sau poate fi foarte greu găsit autorul acestei, acestor lucrări. Trebuie să, dar să avem un registru în care să fie trecute toate aceste date uh, de o lucrare care uh, de înaltă calitate uh, numesc prin aceasta proiectul ERO, Așadar, acest proiect se, se, se ocupă de crearea de registre a operelor uh, orfane și a operelor cu tiraj epuizat. Așadar, în acest registru sunt listate toate acele lucrări ale căror statut trebuie să fie cunoscut. Mm, există și acel e-book settlement uh, unde au fost um, stocate lucrările acestea, cum spuneam, uh, orfane și care cu siguranță că sunt uh, de fapt miezul unor apariții, unor dispute, mai bine spus, în fața um, instanțelor de judecată. De asemenea, va trebui să vedem în statele Uniunii Europene Eh, care, eh, cine dintre aceste țări au contribuit într-adevăr eh, la și cu ce anume au contribuit la ehm, dotarea acestei arhive Uh, în european, a uh, acestui proiect european. Sunt multe state care au, pro, care au participat cu multe opere, multe lucrări digitalizate, uh, Marea Britanie, Germania, Franța, însă în același timp există și unele care au participat mai puțin și dorim ca această situație să se schimbe, pentru că într-adevăr să avem o bibliotecă digitală europeană cu contribuția tuturor statelor membre. Uh, și este ceva util pentru societatea, uh, pentru uh, cercurile uh, de oameni care învață, care, pentru societatea bazată pe cunoaștere. Vă dați seama că un asemenea proiect digital este deosebit de important pentru a fi accesat de toți acești cetățeni ai Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, aș spune că nu trebuie să avem de a face în niciun caz cu încălcări ale uh, drepturilor uh, de autor, trebuie să respectăm uh, legislația incidentă în Uniunea Europeană și va trebui de asemenea să avem o cooperare între diversele comisii din, această, din acest Parlament. Uh, este necesară o armonizare a dreptului uh, de autor în Uniunea Europeană, uh, o chestiune care este destul de controversată uh, la nivelul diversilor parteneri interesați. Bineînțeles că și, industrie, și Comisia pentru Industrie și, și alte comisii se vor ocupa de acest subiect. În orice caz, ne este clar că toate operele care sunt protejate de dreptul de autor uh, nu au voie să alcătuiască, mai ales mă refer la uh, perioada uh, recentă, nu trebuie să constituie așa numita gaură neagră, astfel încât să putem să uh, Ă, stocăm în biblioteca aceasta digitală europeană numai lucrări înainte de 1900. Ar fi regretabil dacă lucrări ă, contemporane nu s-ar regăsi aici, chiar dacă ele sunt protejate de dreptul de autor. Așadar, este un proiect de cultură mare, cel pe care ă, către care extindem. Atenție însă, nu trebuie să încălcăm legile, legislația în vigoare, iar dacă va fi cadrul, cazul să, să schimbăm uh, legislația privitoare la dreptul de autor, atunci vom mai vedea. Uh, trebuie să recunoaștem că legile conform cărora funcționează în momentul de față societățile noastre, trebuie să aibă aceeași valabilitate și importanță și când ele se referă la lucrările care se publică pe cale uh, electronică. Nu suntem în China, nu suntem în Iran, trebuie să avem însă niște reguli bune uh, și pentru asemenea publicații digitalizate astfel încât să, uh, cum spuneam, să nu ajungem la situații de uh, încălcare a drepturilor. Pe de o parte, de așadar, punem accent pe accesul la aceste lucrări, pe de altă parte însă să nu se ajungă la încălcări de drepturi de autor. Veți găsi în raportul pe care l-am prezentat faptul că în ultimii ani a avut loc o întrunire a grupului la nivel înalt pentru bibliotecile digitale și, uh, într-adevăr, au Uh, urmează ca activitatea acestei, uh, acestui grup la nivel înalt să fie uh, continuată. Este vorba de o, o sumedenie de chestiuni complicate care trebuie, bineînțeles, depășite pentru ca să putem să progresăm. Aș mai dori în legătură cu dezbaterile politice să subliniez aici de pildă m-aș referi la uh, oamenii cu dizabilități care ar trebui și ei să aibă uh, o um, acces facilitat la uh, această bibliotecă uh, online. De asemenea, cum spuneam, o altă chestiune care ne interesează drepturile de autor. Avem nevoie de niște definiții foarte clare, mai ales în privința uh, operelor orfane despre care vorbeam mai, de, mai devreme. Uh, este importante să avem și o bază de date și uh, foarte bine pusă la punct și în acest context aminteam puțin mai devreme proiectul Arrow. Ultima dată când ne-am întâlnit și am vorbit despre Europeană, am uh, discutat între altele și chestiunile legate de finanțare. Sigur, sunt uh, gremii, sunt uh, instituții specializate sau vor fi, vor apărea în țările membre, pe de o parte, care trebuie să se preocupe de aspectele acestea financiare, însă în afară de aceasta există și un buget european. Am uh, efectuat o sumedenie de Uh, finanțări prin intermediul programului e-Content Plus, însă atenție, dacă ne uităm acum dincolo de orizontul anului 2013, va trebui uh, să extragem din uh, versiunea prelucrată de la Lisabona, să vedem cum putem să implicăm acest să implicăm bugetul prevăzut în uh, strategia de la Lisabona, tocmai pentru finanțarea uh, proiectului nostru european. Aș, găs- aș crede, pe de altă parte, că ar fi important să găsim ca sursă de finanțare un PPP, deci uh, proiect uh, parteneriat, uh, parteneriat între uh, domeniul public și domeniul uh, privat. De asemenea, mă gândesc și la Join Europeană. Aici uh, putem să mobilizăm statele membre să-și aducă o contribuție, dar uh, Bineînțeles că ar fi foarte bine dacă am avea, să spunem, niște donatori de, finan- de mijloace financiare, să spunem, din partea unor fundații care să participe la realizarea, la desfășurarea în continuare a proiectului european. Deci uh, ar trebui să ne coordonăm forțele astfel încât să implicăm și domeniul uh, privat și de asemenea sectorul politic Ceea ce îmi doresc, de fapt, uh, îmi doresc o dezbatere generală în care să se poată clarifica toate uh, chestiunile care sunt încă deschise, care sunt încă controversate, să vedem cum putem să utilizăm în continuare Google, uh, dacă există aici cu, în folosirea motorului de căutare pentru cărți, dacă există reguli clare care să și poată fi aplicate de asemenea, să vedem uh, și la nivelul uh, statelor membre, la nivel regional, internațional, așadar să ne uh, îmbinăm eforturile și să ajungem la succes. Mulțumesc! Helga. Mulțumesc, Helga! Această dezbatere cu privire la europeană are loc într-o perioadă în care ne confruntăm în permanență cu intențiile Google. Vedem că s-a găsit un acord despre care însă nu putem spune că ne mulțumește întru, întru totul. Până la urmă, dorim ca prin Europeană să avem o funcție model și în ceea ce uh, privește cerințele noastre față de ceilalți. Este important să arătăm uh, cum anume trebuie procedat. Google a procedat în într-o manieră cu care nu putem fi nici de cum de acord și de aceea trebuie să avem grijă să protejăm drepturile de autor în cadrul acestui proiect. Și, bineînțeles, trebuie să ne îngrijim ca accesul să fie pe cât se poate de liber, fără însă să fie încălcate drepturile de autor. Poate că nu este, sau desigur că nu este simplu, dar uh, sunt uh, mulți actori implicați în acest proiect legislativ și să sperăm că lucrurile uh, vor avea un final fericit. Dăm acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc Helga Trupel pentru proiectul de raport. Cred că este unul deosebit de reușit și care acoperă într-o manieră foarte bună acele proiecte care se leagă de acest uh, proiect cultural de mare anvergură în Europa. Este important ca nu doar uh, noi, Comisia Europeană și Parlamentul European, să-și asume răspunderea pentru acest proiect, ci și statele membre, pentru că cred că dacă s-ar implica toate statele membre, la fel cum se întâmplă în Franța, Italia, Germania și în alte câteva state, acest proiect va putea să fie un mare succes și um, sigur că trebuie să ne delimităm în mod clar de concurentul nostru comercial Google. Poate că ar fi bine să evidențiem în proiectul nostru de raport că este până la urmă o misiune social-culturală de a face accesibil acest patrimoniu tuturor și cred că această accesibilitate va trebui să fie așa cum e cazul în, în cazul bibliotecilor clasice, unde te duci și împrumuți o carte sau un uh, CD. Așadar, ca pentru utilizatori acest lucru să fie uh, liber, la fel ca și în orice bibliotecă normală. Mm, este clar că este vorba de o mare provocare finanțară, însă dacă dorim să ne delimităm de Google și, pe de altă parte, dorim să evităm ca publicitatea clasică, și aici nu mă refer la uh, sponsori sau uh, parteneriate public-private, așadar dacă vrem să ne delimităm și în acest uh, în această manieră de Google, atunci accesul trebuie să fie liber pentru toți utilizatorii europeană, pentru că atunci, pe lângă chestiunea calitativă, se va face sau va fi posibilă o delimitare clară față de Google. Dacă pentru utilizarea europeană ar trebui să percepem o taxă, atunci uh, Google până la urmă probabil ar fi alternativa mai ieftină, ceea ce nu ne dorim. Și de aceea vrem ca și în ceea ce privește calitatea europeană să se distingă clar de Google. Atrăsesem atenția în uh, datele precedente că, în ceea, că la Google se întâmplă și nu rar și erori dramatice și sperăm că la european nu va fi cazul. Și în acest context, pentru că vă referiți la posibilitatea unor parteneriate public-private în raportul dumneavoastră, eu cred că și o răspundere a societății este binevenită. Poate că ar trebui să încercăm să motivăm și fundații și alte organizații de acest fel să participe și în mod financiar, dar, încă o dată, o finanțare prin publicitate, așa cum uh, e cazul altor ofertanți, trebuie exclusă la europeană pentru a ne delimita și în acest punct de vedere. Mulțumesc, domnule Caveda. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând doresc să mulțumesc uh, raportoarei, doamna Olga Trupper, pentru că în acest uh, raport uh, s-au identificat bine toate elementele și s-au indicat bine direcțiile. Este o bază foarte bună de lucru. De aceea cred că este util să spun public care este nivelul foarte înalt de satisfacție pe care îl putem considera pe baza activității noastre. Dar dificultatea abia acum începe. Aș vrea să fac câteva remarci. În primul rând, să cădem cu toții de acord că nu dispunem de aceleași puteri uh, ca celelalte comisii, mi se pare o slăbiciune. Este vorba de transpunerea Uh, operelor culturale ale țărilor europene reprezintă o părtinire pe care ar trebui să o corectăm. Nu știu de ce Europa, care este în căutare de reguli, de instituții, dar și de un conținut istoric și de un suflet, ei bine, nu înțeleg, domnilor și domnilor, de ce nu putem să mergem chiar mai departe în exprimarea culturilor continentului. Și vorbesc încă o dată de culturile continentului. În același sens, aș vrea să spun că din ceea ce ați sintetizat dumneavoastră, doamna Tröper, este, reiese un lucru foarte interesant. Canalele nu sunt neutre. Nu sunt ă, neapărat ă, aliații noștri, nici măcar în lumea modernă. Culturile vii au nevoie să identifice o bază economică pentru a putea trăi. Țările în care cultura este vie sunt țările în care operatorii de stat, de regiuni, cum este cazul uh, țării dumneavoastră, sau operatori uh, privați, au putut să creeze o piață a culturii astfel încât baza economică să servească creierii, distribuirii și consumului de opere culturale. A venit momentul să ne bazăm pe această idee foarte puternică și anume că și cultura are nevoie de baza sa economică, chiar și numai pentru uh, drepturile de autor. Despre ce e vorba în aceste vremuri? de transpunere a elementelor clasice ale culturii noastre, deci lucrurile scrise, uh, sonore și vizuale, în suportul de mâine. Nu că suportul este de azi sau uh, de viitor uh, va schimba fondul culturii. Iată o problemă care ne-ar putea duce la ideea uh, greșită că canalele ar putea să uh, fie mai importante decât cultura și Nu. Și acest lucru ne vine din uh, partea anglosaxonă. Mă bucur să spun, împreună cu, sigur, cu mulți dintre colegii noștri, uh, că vă susținem, trebuie să păstrăm în anumite domenii, în anumite țări ale Uniunii Europene și chiar să se recunoască tot mai mult uh, drepturile de autor, pentru că ei sunt cei care uh, organizează piața culturală. A doua consecință, al doilea principiu pe care doresc să-l subliniez, este că e nevoie de uh, protejarea operelor transpuse de degradare lucru uh, mai ales uh, clar când au fost uh, transpuse pe alte suporturi sau cum e peștera din Lasco, e supusă coroziunii epoca în care ni se spunea că banda video este, iată, în sfârșit uh, un uh, suport uh, nedegradabil față de film, primele reportaje televizare nu mai uh, sunt vizibile. La fel și banda video. Iată, uh, de aceea este important să se consolideze cât mai mult suporturile. lucru pe care trebuie să-l facem noi europenii este să nu lăsăm monopol nici privat, nici comercial să uh, ia ca pretext uh, suportul cultural pentru ca după aceea să dețină monopolul. Noi, europenii, trebuie să facem o contraofertă mărcii citate, americană, citată până acum. Un alt punct pe care vreau să-l subliniez și iarăși mă refer la Google, trebuie să se eh, respecte integritatea operelor în transpunere numerică digitală, fără greșeli, fără cenzură și fără ciuntiri. Mulți suntem de acord că baza transpunerii trebuie să fie pe baza drepturilor de autor, acorduri de drept de acord, deci în domeniul juridic În mare, doamnă președintă și doamnă raportor, ar trebui să mergem și mai departe. Europeana este un proiect bun, dar a început cu 10 ani mai târziu față de americani care au un pionierat și care au un avantaj decisiv. Deja uh, stabilesc condiții de citire noi și problema este ciuntirea, fracționarea, mai ales în e-book sau alte imitații. Lucru care mi se pare foarte uh, periculos. Cititorul trebuie să facă acest lucru. Trebuie să mărim mijloacele. Nu știu care vor fi mijloacele juridice cele mai bune, dar ar trebui să mergem uh, mai departe, acum sau într-o etapă următoare, să creăm o echipă pentru a vă ajuta să mergeți mai departe. În acest sens, astăzi depunem uh, amendamente, doamnă președintă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Cavada. Domnul Martin. Herzlichen Dank. Da, mulțumesc. O chestiune interesantă. După proiectul Lux, unde nu am reușit să particip așa cum mi-am propus. Europeana este o, un proiect de mare anvergură și cred că este pe mâini bune la doamna Trupel. Sigur că este importantă chestiunea protecției drepturilor de autor, publicitate pe internet. Sigur, aici poate că e o dezbatere oricum amplă în curs. <clears throat> Aș dori să mă concentrez asupra uh, două aspecte, la punctele 19, 20 21 din raportul dumneavoastră. În acest uh, proiect european uh, există o șansă deosebit de pozitivă pentru ideea europeană. De aceea aș ruga ca și devenirea acestui proiect să devină transparentă în ceea ce privește finanțarea. Sigur că um, doresc nu doar o finanțare mai cuprinzătoare, ci și um, un fel de proiect model de angajare a acestui buget. Sigur, pe, în ceea ce privește chestiunea financiară aveți mult mai multă experiență și este important să nu există transferul dintr-o parte în alta, dintr-o oală în alta, pentru că un astfel de lucru nu ar face decât să dăuneze unui astfel de proiect. De aceea, poate că în proiectul dumneavoastră de raport ați putea interveni cu niște amendamente personale, cum anume s-ar asigura o finanțare model și în ceea ce privește administrarea acestor fonduri. Pentru a reflecta uh, cele prezentate tematic. În al doilea rând, imaginea spre exterior, pentru că nu avem nimic de câștigat dacă nu avem și vizibilitate spre exterior. Eu cred că avem o abordare foarte valoroasă. Dacă până la mijlocul anului viitor uh, se vor putea accesa 10 uh, milioane de titluri, ar fi bine ca publicul să și știe, cetățenii să știe acest lucru. niște parteneriate public-private ar putea fi de interes aici. Sigur, unul dintre efectele crizei financiare este lipsa publicității. Ieri, după amiază, de exemplu, s-a transmis pentru un public de milioane meciul de fotbal Arsenal Londra împotriva Chelsea și pe urmă Barcelona împotriva Real Madrid. În ambele cazuri, un uh, banner uh, publicitar ar rula în josul imaginii, dar nu era în permanență plin. Oare nu am putea să facem publicitate pentru acest um, proiect, dacă e posibil și în cazul uh, tricorilor Barcelonei, unde figurează inscripția UNICEF, cred că am putea face acest lucru și în cadrul proiectului european. Mulțumesc. Domnule Țver. Nein? Ok. Paul Schmidt. Nu? Atunci domnul Paul Schmidt. Köszönöm, elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să vorbesc maghiară. Aș dori să o felicit pe doamna Helga Truppel pentru acest raport detaliat, din care colegii nou veniți uh, își pot da seama de la o primă vedere ce mare anvergură acest proiect. Este, până la urmă, propriul nostru copil al Comisiei noastre. Și eu sunt absolut sigur că acest proiect se află pe mâini foarte bune. În ceea ce privește finanțarea, aș avea câteva întrebări. Vedem că anvergura proiectului este foarte mare, ceea ce va atrage după sine și necesități financiare foarte ridicate. Raportoarea vorbise deja despre parteneriate public-private și uh, implicarea statelor membre, așadar o, o redistribuire a finan- necesarului de finanțare se va face spre folosul tuturor. Aș dori însă să vă întreb ca, care este suma prevăzută uh, din partea Uniunii Europene pentru acest uh, proiect uh, interesant până în 2013. Pentru că acest proiect nu um, are menirea doar de a proteja patrimoniul european, ci și de a aduce mai aproape acest patrimoniu tineretului nostru. Următoarea vorbitoare. Eu aș dori să mă refer la cele spuse de antevorbitorul meu. Cred că raportul este unul foarte bun. Aș dori să mai adaug că regulile în ceea ce privește uh, drepturile de autor ar trebui să urmeze regulile de pe piața reală pentru că nimănui nu i-ar veni ideea să intre într-o bibliotecă sau într-o librărie pentru a-și lua pur și simplu o carte. Așadar, există reguli în acest sens, de aceea cred că va trebui să avem grijă ca și uh, în cadrul european aceste drepturi de autor să fie întotdeauna la fel de bine protejate. Sigur, acces uh, fără uh, obstacole, dar uh, dacă acest lucru va fi posibil de fiecare dată fără costuri, nu știu. Oricum, teme noi, creative, uh, nu pot să apară decât uh, dacă există și o bază economică. Așadar, dacă uh, acei oameni creatori au și ceva de câștigat. Uh, Sigur, până la urmă, pe lângă chestiunile tematice, va trebui să ne gândim cum anume să stabilim aceste contribuții. Cred că, în orice caz, proiectul merită să investim în el mai mult decât uh, se prevede în momentul de față. Mulțumesc, colegul Soini. pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on hyvin jäsennelty ja nämä ongelmat, mitkä tässä ovat, niin... Lucrul este foarte bine structurat, iar problemele comportă mai multe niveluri. Așa cum a menționat și raportorul, Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie fac multe. Dacă vii dintr-o țară mai mică care vorbește o limbă cu mai puțini vorbitori, chiar dacă, să zicem, nu sunt cel mai uh, mare uh, susținător al UE, acest lucru se poate susține. Este dificilă armonizarea copyright-ului, drepturilor de autor. Tineretul vede lucrurile cu totul altfel consideră că au dreptul pe internet la orice. Cu toate acestea, mulți dintre noi considerăm că compozitorii, uh, artiștii uh, trebuie să uh, trăiască din ceea ce produc, deci este salariul lor și nu din diverse burse oamenii vor compensații bănești. Și mai târziu, abia unii se gândesc la aspectele economice. Cultura, pe de altă parte, este esențială tuturor. Nimeni nu uh, întemeiază uh, companii multinaționale cu toții o iau de la mai mic, la fel și artiștii. Este dificil, mai ales când e vorba de bani, în perioada de criză, când nu există suficienți bani de sponsorizare sau de publicitate, um, este cu atât mai dificil cu cât trebuie să plătești și impozite. Și a avea totul uh, pe gratis, lucru care e bun ca la bibliotecă, este uh, foarte pozitiv. În final, modul în care este structurat proiectul este foarte bun, mai ales uh, pentru că Europa este diversă, uh, este multilingvă și acest lucru ar trebui exprimat în acest fel. Drepturile de autor sunt o chestiune sensibilă. Am vorbit despre ea de multe ori, nu știu cum s-ar putea rezolva. Cel puțin în Scandinavia există um, grupuri uh, care s-au format în semn de protest împotriva pirateriei deci vedem că există o multă susținere. Stimate coleg, spuneți că nu sunteți un uh, mare susținător a Uniunii Europene, dar uh, fără uh, un, Uniunea Europeană nu am putea sprijini diversitatea europeană, așadar până la urmă tot sunteți un uh, susținător. Oui, merci, madame euh, la... Mulțumesc, doamnă președintă spune doamna Vergia, și eu uh, mă alătur uh, felicitărilor. Consider că acest raport uh, pune elementele esențiale. Am câteva remarci totuși de făcut. Consider că există un model european social, dar și cultural acest lucru nu înseamnă că cred și uh, că există uh, o identitate europeană, pentru că nu mi place acest termen de identitate, nici națională, nici uh, europeană. Cultura se îmbogățește, trăiește, este în permanentă transformare. Cultura europeană s-a îmbogățit în permanență în istoria ei și uh, pentru noi cu europeană vedem că apare o miză extraordinară față de toate mizele care, cu care se confruntă cultura. Eu am fost un aver, adversar al uh, tratatului constituțional și al tratatului de la Lisabona și rămân. Și prin aceasta vreau să spun că eh, cultura nu este în domeniul de competențe european, pentru că cu atât mai bine, cu cât acest lucru este în cadrul eh, construcției eh, europene, cultura nu este un bun comercial. Și aici voi fi de acord cu colegul Cavana acest lucru nu înseamnă că nu există miză economică legată de chestiunea culturală, ci că aceasta nu poate fi redusă doar la o piață. Mizele sunt dincolo de asta și fac parte din provocările cu care ne vom confrunta. Sigur, este o miză pe care ar, la care ar trebui să ne gândim Eh, să ne gândim bine ce este economia. Economia nu e neapărat eh, comercială. În domeniul cultural știm ce este. Am eh, celebrat anul european al voluntariatului și știm că benevolii, non-profitul, își găsește locul. Și aici ar trebui să ne gândim la instrumente economice plurale și să le luăm în calcul. Uh, ultimul element pe care aș vrea să insist este accesibilitatea pentru toți. Doamna uh, Trebel a vorbit de accesibilitatea celor cu uh, defavorizați, handicap, cu handicap, lucru pe care l-a trecut cam repede. Gratuitatea în ce cadru, iată câteva chestiuni esențiale pe care ar trebui să ni le punem și să permitem fiecăruia, dar chiar fiecăruia, indiferent cine e, să aibă acces la cultură. Și în final, ca exemplificare, Van Gogh a fost un mare artist. El este cel le căror opere se Uh, vând cel mai scump. A trăit în mizerie și în timpul vieții nu câștiga de pe urma uh, operelor sale. Cred că ar putea să ne dea de gândit acest lucru. Că, Madame Berger... Mulțumesc, doamnă Vergiac. Aș dori să subliniez un singur lucru. Ceea ce gândiți dumneavoastră despre Uniunea Europeană nu mai corespunde realității. Uniunea Europeană, să vreau doar să vă informez, a răspuns uh, cerințelor pe care le-ați uh, enumerat și anume că vultura nu este doar o marfă, pentru că noi, Uniunea Europeană, am făcut uh, ca Convenția UNESCO să fie posibilă, tocmai pentru că nu doream ca cultura să fie privită doar ca o marfă. De aceea, din acest punct de vedere, am ajuns mai departe decât cred unii permiteți-mi totuși să vin cu, să punctez uh, astfel de informații din când în când. Szanowna Pani Przewodnicząca, chciałem również ogromnie podziękować za przedstawione... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestei teme. Permiteți-mi să mai adaug ceva mi se pare că european ar trebui să păstreze două elemente de bază, și anume patrimoniul cultural european ar trebui protejat. Asta în primul rând. Iar statele membre mai au ceva de făcut în acest domeniu. Trebuie să ne intensificăm eforturile. Franța este un bun exemplu. Uh, și și mm, comisarul ar trebui să vină cu astfel de îndemnuri și motivații de protejarea patrimoniului cultural. Pentru că multe lucruri de valoare s-ar putea pierde altfel. Și încă ceva cred că și filmele ar trebui digitalizate, mă refer în special la filme documentare. Cred că european ar trebui să se îngrijească ca și filmele, o parte importantă a patrimoniului uh, cultural, să figureze în activitatea europeană, pentru că multe filme stocate analog se degradează foarte rapid. În final, le dați voie să mă refer și eu la problematica Google. Sigur, există e, o bibliotecă europeană care dorește să digitalizeze patrimoniul cultural european. Există acolo opere pentru care Există nu doar drepturi formale pentru a le face publice, dar mai există și acele opere orfane, uh, acele uh, opere care nu mai sunt publicate. Și file state membre se confruntă cu, cu problema de a aduce acest patrimoniu cultural mai aproape de oameni. Cum va arăta europeană în câțiva ani, în opinia mea? Toate operele literale ar trebui să figureze în această bibliotecă și nu doar operele pentru care deținem drepturile de autor. Să pe lângă această uh, parte de opere ar trebui să mai existe și o secțiune comercială în cadrul european. Orice operă nouă publicată ar trebui să fie stocată și în cadrul european. Eu cred că această această secțiune publică ar putea fi îmbinată cu partea uh, privată, pentru că doar uh, Așa se va putea avea acces la întregul patrimoniu cultural. Cred că însă se impune și o modificare a drepturilor de autor, pentru că poate uh, vom putea face în așa fel încât și uh, secțiunea comercială să poată fi accesibilă. Mulțumesc, doamnă președintă și doamna raportor, pentru acest raport excelent. Îmi cer scuze că am întârziat, a fost o urgență. Am două întrebări. S-a vorbit despre Van Gogh dar ca olandeză eh, ne amintim eh, foarte bine de uh, omorârea culturii. Se poate gândi la lucruri legate de cenzură sau de conținut și al doilea softul care dezvoltă europeana va fi europeană disponibilă pentru toți uh, ca să fie utilizată uh, și pentru a trece la alte aplicații pe baza acesteia? Mulțumesc. Penarap. Doamna Penarap. Elga, mes chers collègues, en effet, ce projet est passionnant. Mulțumesc, uh, domn, domnilor și domnilor. Um, apreciez colegii mei, s-au spus foarte multe lucruri aș vrea să vă atrag atenția mai ales asupra importanței, dat fiindcă vorbim de cultură, să nu orientăm conținutul pe opere uh, sensibile. Grandoarea uh, culturii europene și orientarea uh, către universalitate, să nu uităm și uh, partea orală a culturii. Poezii, pictură, uh, povești, partea uh, cu rădăcini africane. Ar trebui să facă parte. Mulțumesc, domnul Stoianov. Alo. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да благодаря и на госпожа Хелга Трупер. Aș vrea să mulțumesc și eu doamnei Truber și să vorbesc despre un alt aspect al acestui subiect. De o lună încoace am fost implicat direct în european, am fost uimit de grandoarea și mărimea uh, acestui proiect este într-adevăr foarte important pentru europeni. Aș vrea să spun câteva cuvinte cu privire la organizarea acestui proiect. Organizarea mm, financiară și de conținut aparține unei fundații olandeze, EDL. Aș vrea să fac o propunere pe care vă voi face și în scris legată de faptul că această fundație a făcut până acum o treabă foarte bună. Cu toate acestea, cred că a venit momentul ca această fundație să-și dezvolte filiale în cele 27 de state membre. În acest sens, filialele fundației să poată să facă presiuni în mod activ pe lângă guvernele statelor membre pentru a obține finanțare suplimentară pentru europeană, dar și pe lângă firme particulare, astfel încât să atragă finanțare suplimentară. Încă o contribuție semnificativă ar fi eforturile naționale care să convergă unei, unui, în vederea obținerii unui conținut unificat. Cred în regionalizarea proiectului pentru că acest lucru ar aduce mai aproape de cetățeni și ar aduce rezultate și pe termen scurt. În final, aș vrea să spun că în documentele primite, poate că e greșeala mea, dar nu am găsit cine controlează fundația. Adică este un organism sau o autoritate care supraveghează, controlează fundația. Vă mulțumesc! Danke. Frau... Mulțumesc, doamna Nevedelova. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa tiež na začiatok pridať ku všetkým rečníkom, ktorí hovorili. Mulțumesc. Eu aș dori să mă alătur și eu antevorbitorilor care au felicitat-o pe doamna Trupel. Raportul dânsei este excelent. Aș dori însă să spun că nu sunt de acord atunci când se spune că tinerii gândesc altfel. Eu cumpăr uh, circa 100 de cărți pe an, <clears throat> asta și pentru a sprijini editurile din țara mea. Sigur, nu toată lumea are posibilitatea asta. Dar în Slovacia, dacă ești într-o bibliotecă, poți să plătești fie pentru fiecare carte, fie un abonament anual. Poate că ceva similar am putea prevedea și pentru europeană această dublă posibilitate. Și dacă pentru descărcarea de pornografie um, există oameni care plătesc, de ce să nu se plătească și descărcarea de cărți? Îmi cer scuze pentru această comparație. Domnul Scuria. Grazie Presidente, io intanto mi unisco. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mă alătur felicitărilor exprimate, pentru că trebuie să spun că este vorba de un proiect foarte ambițios, dar în același timp și foarte dificil. De aceea cred că suntem în fața unei importante provocări, fără a vrea să contrazic uh, pe alții. Cred că acest uh, proiect uh, coincide cu ideea noastră, conceptul nostru de identitate europeană. Eu cred că ceea ce ar trebui să dezbatem este, pe de o parte, protejarea drepturilor de autor, Știm că este o dezbatere generală foarte amplă pe această temă și, în al doilea rând, chestiunea financiară. Domnul Schmidt a anticipat puțin această chestiune, de aceea, domnule Trupel, așteptăm răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește dotarea bugetară a acestui proiect. Însă, așa cum spunea un antevorbitor, este vorba și de accesul liber pe care trebuie să îl facem posibil. E adevărat că în multe biblioteci uh, din orașele noastre accesul este liber, dar, pe de altă parte, mai există și, întotdeauna și un minim, un abonament uh, care trebuie plătit uh, anual. De aceea, cred că ar trebui să nu ne facem iluzii considerând că am putea gestiona acest program imens făcând posibil accesul uh, pe gratis uh, tuturor și să asigurăm acest lucru doar prin finanțări publice. Sigur că o mare parte dintre opere vor putea fi accesibile așa. Între studiile pe care le-am solicitat comisiei se află și unul care vizează acest uh, aspect. Eu cred că acest studiu poate fi folosit și în ceea ce privește sprijinirea financiară a europeană, care este, așa cum vă spuneam, important. Asta din punct de vedere practic. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tun. Dziękuję bardzo. Am urmărit cu mare atenție expunerea doamnei Triple. însă o cunosc ca o persoană foarte competentă și foarte implicată din alte comisii și aș dori să o felicit în acest sens. Există câteva întrebări fundamentale care, din punctul meu de vedere, sunt de mare interes, în special și în comparație cu proiectul Google. Eu sunt convins să că cu o implicare corespunzătoare în ceea ce este proiectul nostru vom putea să asigurăm o evoluție civilizată a literaturii digitale. Este într-adevăr o provocare foarte mare, dar și un pericol. Pentru că dacă am permite un monopol din partea Americii și pe de altă parte uh, încercăm să ascultăm și vocile editorilor și autorilor a căror drepturi nu sunt protejate, atunci nu putem decât uh, să venim cu o contraofertă prin proiectul nostru. Pentru că operele actuale ar trebui protejate. Sigur că trebuie să existe reguli în ceea ce privește digitalizarea, prin care drepturile de autor să fie respectate așa cum se impune. În diferitele state membre, din câte am înțeles, diferențele de până acum nu reprezintă motivul pentru care uh, proiectul nu a făcut progrese. Uh, Există, desigur, diferențe între statele membre în ceea ce privește drepturile de autor, însă nu cred că acestea sunt atât de mari, astfel încât ar putea fi un obstacol în calea proiectului nostru. Eu cred că există diferențe și în acest sens și anume datorită faptului că anumite state membre, precum Franța, au digitalizat deja un mare număr de opere, pe când alte țări uh, nu sunt atât de avansate. Eu cred însă că trebuie să creăm și un cadru legal care să protejeze pe de o parte drepturile de autor, pe de altă parte însă să permită și o continuare cu succes a proiectului nostru. vin uh, din uh, Cracovia, din uh, orașul poeților și am constatat că există pe Google poezii traduse a unor poeți ei noștri și cred, consider că traducerile sunt foarte proaste. De aceea cred că prin europeană ar trebui să facem ca un, un proiect care să nu ofere astfel de erori. Domnul Kelly. Firstly, I must say, Madam Chairperson. Mulțumesc foarte mult. Uh, recunosc că ați fost uh, profesoară. Mm, e ca un fel de uh, barieră. Trebuie să mă gândesc foarte bine înainte să spun ceva. Dacă s-a fost eficient în Strasburg, uh, n-ar mai fi nimic de făcut, uh, nimic după. Mulțumesc foarte mult, uh, ați subliniat foarte bine toate punctele foarte relevante, foarte uh, relevante. Primul rând, copyright-ul. Mă bucur că a fost menționat de atâtea ori astăzi. În uh, țara mea, drepturile de uh, autor uh, durează de 1500 de ani Uh, uh, Finan și cu Column Killer uh, au fost niște sfinți când au venit la mănăstire, a făcut apel la rege care a decis ca fiecare să aibă uh, la fie uh, carte câte o copie și uh, fiecăruia dreptul lui. Deci, de aici vine ca deci, cartea. Sfântul respectiv s-a pocăit, a început să convertească um, oameni la creștinism. Nu ne-a spus uh, dacă a convertit și pe cei din Partidul Independent, dar în orice caz a uh, fondat multe uh, mănăstiri. S-a scris după aceea cartea de la Kell. Deci, drepturile de autor sunt foarte importante. Vorbesc în numele multor autori nu se bucură de uh, încălcarea drepturilor lor de autor, mai ales prin Google. În al doilea rând, și monopolul este la fel de important. Să nu se permită existența monopolului, pentru că e vorba de piață liberă și practici corecte în uh, Uniunea Europeană și, în al treilea rând, cuprinderea, inclusivitatea, uh, accesul liber este Uh, și egal uh, trebuie să fie respectat în Uniunea Europeană. Toate punctele sunt uh, foarte importante, proiectul este foarte bun. Doamna raportor, a fost o plăcere până acum să vă ascult. Problem și muzum halb weg. Doamna Trupal are o problemă, trebuie să plece la și jumătate. Mai am trei persoane pe lista de vorbitori. V-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să nu vorbiți mai mult de un minut, altfel doamna trupal nu va reuși să dea Uh, tuturor un răspuns. Domnul Vatimu, <clears throat> mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze și eu. Și eu, bineînțeles, că admir munca depusă de doamna Trupel. Am însă și eu trei chestiuni pe care consider că ar trebui să le menționez. Există un fel de calendar în ceea ce privește uh, această digitalizare, pentru că teama mea e următoarea dorința de a digitaliza totul nu va face decât să încetinească activitatea noastră. Pentru că dacă ne gândim doar la filme sau la muzică, pentru că în ceea ce privește această chestiune a descărcării muzicii, pentru că până la urmă de pirateria e, e vorba aici. pentru că mi-a descarcă muzica de pe internet, poate că ar fi util să ne propuneți un fel de calendar. Pentru că în cazul anumitor cărți, multe probleme nu ar fi de importanță în momentul de față. Eu cred că altfel Sigur, uh, proiectul este fascinant și foarte vast, dar poate că irealizabil. Mulțumesc, domnule Zver. Ja, hvala lepa, gospod predsednica, za besedo. Tudi jaz čestitam gospe Tripel za pripravo. Și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei Tripel pentru acest raport și să o felicit în același timp. Discuția este foarte interesantă, însă multe se repetă, multe din cele spuse deja data trecută și am putea economisi poate ceva timp. Aș dori să dau și eu ceva. Dacă europeană este interpretată ca un fel de concurență pentru Google, atunci proiectul nostru nu, nu-l văd bine. Pentru că europeana trebuie creată și fără să existe acest contraproiect din partea Google și asta datorită faptului că operele europene sunt uh, patrimoniu cultural european și de aceea trebuie să fie accesibile. Dacă acest proiect uh, se bazează pe un parteneriat public-privat, uh, șansele acestui proiect de reușită nu ar mai fi atât de bune. De aceea eu consider că finanțarea ar trebui să vină din fonduri publice, iar cele private să fie folosite doar în completare. Mulțumesc! Doamnă Ebert, încă o intervenție scurtă, dacă uh, puteți. Uitasem un aspect. Doamna Trupel s-a referit în uh, raportul dânsei și la chestiunea încasărilor din acest proiect, care ar trebui folosite pentru protejarea drepturilor de autor. Eu știu că societățile de um, valorificare ar trebui implicate, dar cred că acest aspect ar trebui mai bine clarificat de către uh, comisie pentru a vedea cum anume uh, se poziționează vis-a-vis -vis de europeană. Președinta, adresez acum și Comisiei rugămintea de a avea o intervenție cât se poate de scurtă, pentru că doamna Trupel, cum vă spuneam, trebuie să plece. Vă rog. Primero felicitar a, a la señora Trupel y muchísimas gracias, señora presidenta. Aș vrea să o felicit pe doamna Trupel. Mulțumesc că a dat cuvântul. Aș vrea să îi felicit pe toți cei care și-au manifestat entuziasmul pentru acest proiect european. Raportul doamnei Trupel este minunat, abordează toate aspectele problemei și toate aspectele relevante, mai ales din punct de vedere al Comisiei. Europeana este un uh, proiect important uh, cu un portal prin care se poate ajunge la conținutul cultural digitalizat este un portal care este doar partea vizibilă a icebergului. Toate eforturile statelor membre și a organizațiilor culturale vor fi reflectate. Europeana este un efort colectiv al statelor membre, a instituțiilor culturale și aș vrea să menționez acum lucrurile peste care nu peste care s-a, s-a trecut operele orfane și urgența, uh, mai ales la nivel european. Este nevoie de documente. Volumul acestora este foarte mare. Mi s-a spus că sunt 50.000 de opere sau filme care ar putea fi considerate ca opere orfane. Enorm! În al doilea rând, un alt punct important, operele cu drepturi de autor. Există proiecte culturale, Biblioteca Națională, uh, în care se vede că multe opere de domeniu public sunt prezente, dar puține cu drepturi de autor. Uh, ca să nu avem uh, lacune, să cădem de acord cu autorii pentru ca împreună să facem efortul de digitalizare. Acest lucru ce necesită? În primul rând, o facilitate de a găsi pe autori și să se negocieze ușor acordurile. Trebuie să putem să avem o muncă simplă, fundamentală pentru a progresa. Un al doilea subiect abordat aici, acordurile care există la nivel național între institu instituțiile culturale, autori și editori, care permită ca operele să fie uh, prezentate pe internet, limitând în același timp accesul la un teritoriu național. Deci, fără aceasta s-ar putea ajunge la o catastrofă, iar uh, eforturile noastre de digitalizare să fie clasate în silozuri de informații. Uh, și să fie un singur, uh, eu știu, uh, calculator în Olanda pentru conținutul olandez și un calculator în Germania pentru conținutul german. Deci acest lucru trebuie evitat. Am discutat deja și s-a constatat entuziasmul statului, statelor membre avem uh, un nou uh, comisie, nouă, nou comisar pentru agenda digitală și trebuie să se poată prelua uh, concluziile doamnei Cruz și programului uh, digital. Împreună cu instituțiile culturale, autorii, editorii și cu susținerea Parlamentului European, putem să atingem acest obiectiv, care nu e altceva decât păstrarea trecutului nostru cultural și accesibilitatea tuturor prin internet. Simplu și complet. Mulțumesc, doamnă președintă. Helga. Helga. Mulțumesc, Doris. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care Uh, și-a exprimat punctul de vedere în această sală, de asemenea pentru observațiile pe care le-au trimis în formă scrisă. Deci, uh, o primă clarificare. Sigur că îmi doresc și eu, ca europeană, să aibă un scop clar în sensul uh, identității europene. Dar, pe de altă parte, există Google, trebuie să ne să ținem cont de lumea și de viața reală și au fost uh, menționate aici mai multe uh, puncte de vedere care susțin importanța acestui proiect de mare anvergură. O a doua observație se leagă de protejarea drepturilor de autor. Sigur, putem să găsim un consens cu autor, cu deținători de drepturi de autor și cu uh, casele editoriale. Însă acum să vedem dacă toate conținuturile pot să fie făcute publice în mod gratis. Va trebui să avem niște modele, să elaborăm niște modele care să corespundă tuturor cerințelor. Totuși, sunt de părere că trebuie să fie, europeană trebuie să fie un proiect care să fie uh, finanțat din fonduri publice, care să fie Uh, accesibil tuturor cetățenilor, bineînțeles și celor care au dizabilități și uh, va trebui aici să vedem cum clarificăm problema operelor uh, protejate de drepturi de autor. Pe de altă parte, după acel resettlement of settlement uh, legat de Google, să vedem uh, care este statutul acestui motor de căutare și ce va trebui să facem pentru ca să protejăm într-adevăr drepturile de autor. Nu, poate să, nu putem să avem un model care să funcționeze chiar total gratis. În legătură cu campania și finanțarea proiectului în sine, îmi doresc foarte mult. Acest lucru l-am spus și săptămâna trecută în Strasburg, când am discutat din nou despre Google. Deci, revin, aș dori ca fondul, bugetul pentru întreg, întregul proiect Lisabona, tot acest buget să provină din Lisabona. Toate aceste funduri, așadar care să servească modernizării culturii ca și modernizării economiei în Uniunea Europeană. Nu am chiar aceeași părere cu dumneavoastră, uh, unii dintre dumneavoastră. Deci, cum spuneam, strategia uh, de la Lisabona, de acolo trebuie să ne culegem uh, fondurile care să facă posibilă, sub aspect financiar, desfășurarea acestui proiect. Aici ar trebui să vedem, să găsim un răspuns și legat de proiectul A-Content Plus. Aici avem 6, sau au fost consumați 6,5 sau urmează să fie uh, uh cheltuite aceste 6,5 milioane până în anul 2010. Și statele membre, pe de altă parte, și instituțiile culturale din statele membre ar trebui să se angajeze ceva mai mult. finanțare privată, sigur, nu este de dorit în primul rând, dar ar trebui să avem un fundament, o bază uh, în lumina căreia să putem să avem cooperări și cu sectorul privat. În același timp, consider că ar trebui să fie plătite conținuturile creatoare, uh, vorbim despre politică culturală, în ce sens cultura și conținuturile culturale au un caracter dublu? Pe de o parte, sunt de fapt o marfă care trebuie să fie plătită, este cineva care produce așadar un asemenea, asemenea conținuturi cultural, pe de altă parte, să ne uităm și la conținutul economic al produselor culturale, să nu uh, cumva să uh, se trateze în mod necorespunzător acest produs cultural. Pe de altă parte, trebuie să vedem în ce constă credoul politicii culturale europene, atât pentru piața internă, cât și pentru relația cu state terțe și în tratatul de la Lisabona se regăsesc mențiuni legate de acest, această chestiune. Campania despre care am vorbit în cadrul uh, pentru Europeana, ei bine, am dori să avem fonduri uh, uh, publice, dar dacă putem să convingem uh, fundațiile să contribuie financiar la desfășurarea proiectului, dacă există posibilități, de pildă, tocmai, de pildă să ajungem la tineret pe baza unor campanii publicitare, este uh, ceva foarte bun Nu aș uh, uh, întâmpina a ideea aceea a, uh, care, uh, conform căreia ar trebui să se facă o campanie publicitară pe site-uri uh, disparate. O altă chestiune, biblioteca și uh, dotarea bibliotecii cu conținuturi digitale. E bine, aici trebuie să avem în vedere o calitate, într-adevăr, să avem software corespunzător, uh, lucrăm la o platformă europeană proprie, elaborăm un model propriu care să fie așadar caracteristic acestei, acestui proiect Europa, europeană și urmează să se ducă discuții în continuare în legătură cu modul acesta de uh, activitate. Uh, Aș vrea de asemenea să mă refer și la acele puncte de vedere care au subliniat aici uh, interesul politic deosebit de mare uh, legat de acest proiect și pentru asemenea susținători politici aș dori să am numai cuvinte de mulțumire. Mulțumesc, Helga. Într-adevăr, am avut impresia că lucrăm împreună Uh, în desfășurarea, proiectarea și desfășurarea unui proiect comun. Tot ceea ce adunăm, de fapt, colectăm aici uh, e produs într-o modalitate unică și tot așa urmează să fie, să se desfășoare și în continuare, pentru că nu există un uh, prezent digital uh, pe care să-l fi avut în fața ochilor din, tot, din totdeauna. Când am intrat eu în politică nu exista, după aceea în lumea electronică au apărut uh, CD-urile, DVD-urile și așa mai departe. Am avut perioada video, acum iată, avem un viitor uh, în care uh, va trebui să lucrăm cu noi medii de comunicare, de aceea găsesc că este într-adevăr o idee care trebuie să ne entuziasmeze pe toți și care uh, în același timp trebuie să dea dovadă de cote înalte, calitativ înalte. Și tocmai discuția legată de Google, toată chestiunea asta legată de Google, denotă că, de fapt, în unele țări mai există unii oameni care nu își cunosc foarte bine realitățile din Europa. Ar trebui să mai reflectăm în legătură cu acest lucru. Avem termen pentru amendamente și anume pe, pe în data de 8 decembrie, deci săptămâna viitoare, la orele 12 deci 8 decembrie la orele 12 și pe 26 pe 26 ianuarie 2010 va trebui să votăm proiectul european va trebui să vedem cum este cu ședința plenară legată de, uh, dacă nu cumva are loc în același timp cu audierea comisarilor cum spuneam, amendamentele până în ziua de 8 la orele 12. Ajungem acum la punctul al cincilea, dialogul între universități și întreprinderi, un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene. Domnul uh, Schmidt este raportor uh, pe 13 octombrie, Comisia ITRE a solicitat să Uh, îl considerăm ca o comisie asociată, să spunem, este ordinea de zi numărul 50 și în cadrul acestei proceduri, așadar, o să avem un calendar comun, dar cred că domnul Schmidt a făcut deja toate aceste lucruri, de aceea îi dau cuvântul acum să ne spună și ce a realizat până acum în cooperarea cu Comisia ITRE. Vă rog, aveți cuvântul. Szeretném megköszönni, hogy ezt a jelentést nekem ítéltétek, Skúria úrral, te is, Dorisnak. Mulțumesc foarte mult. De fiecare dată când mă ocup de acest aspect, îmi dau seama cu noi argumente cât de important este subiectul legate dialogul dintre universități și întreprinderi. Am avut uh, comunicări din partea comisiei, s-au făcut studii uh, și au avut loc uh, forumuri pe tema dialogului universități și între universități și întreprinderi. Una dintre cele mai importante chestiuni din strategia din Lisabona este legată de modernizarea universităților europene. Sigur, pe de o parte ne referim la Uh, ocuparea, angajarea forței de muncă, uh, de asemenea de încurajarea spiritului antreprenorial. Tineretul trebuie să fie înarmat cu cunoștințe practice, cu experiențe, uh, cu experiență practică, astfel încât să poată dispune de aceste lucruri la obținerea diplomei de absolvire. Profesori universitari, pe de altă parte, trebuie să țină cont de nevoile pieții de muncă, uh, să le cântărească și să țină cont de ele atunci când uh, îi pregătesc pentru uh, studenți. Universitățile trebuie să aibă o mai mare deschidere față de lumea de afaceri și de aceea avem nevoie și de experți care să provină din lumea antreprenorilor. Pe, pe de o parte, Cred că fiecare inițiativă trebuie să fie sprijinită pentru ca să putem să trecem cu bine de această criză economică, iar numărul șomerilor să se micșoreze. Documentul pe care l-ați primit este doar unul cu caracter de lucru și prezintă aici prioritățile pe care eu le consider importante. Printre aceste priorități fac, uh, din, dintre aceste priorități fac parte ca, ă, stabilirea cadrului ă, de dialog ă, dintre universități și antreprenori. Aici am în vedere un dialog bilateral în care ar trebui să fie integrate, să fie angajate și guvernele. O altă chestiune se referă la obiectivul acestui dialog. E bine, după multiplele conferințe și discuții care au avut loc pe acest, acest subiect, um, ajungem la concluzia că avem nevoie de niște rezultate concrete, de aceea am nevoie și de uh, ideile, uh, uh, sugestiile pe care mi le puteți da, de pildă în legătură cu implicarea întreprinderilor mici și mijlocii în acest proces dialogal. De asemenea, să vedem care sunt și sursele financiare, nu-i așa? Un alt aspect care joacă un rol foarte important uh, constă în aceea că uh, membrii Euronest și statele membre UE, respectiv statele încă nemembre ale Uniunii Europene, ar trebui să fie implicate în acest dialog. Am avut o discuție cu directoarea uh, fondului EIT și cred că uh, putem să ducem uh, aceste uh, concluzii Uh, într-o manieră mai detaliată. Cei care termină facultățile ar trebui să aibă toate condițiile pentru ca să poată să și fie angajați uh, pe piață. De asemenea, să vedem și care este cariera pe care o parcurg absolvenții de facultate din momentul în care uh, ei se angajează uh, pe piața muncii. Am constatat că universitățile, de fapt, nu prea știu uh, unde și în ce calitate lucrează absolvenții lor. Deci ar trebui o continuă uh, Uh, studiere, observare a carierei uh, studentului care termină la o, o universitate. urmează să aibă o discuție în 26 ianuarie uh, legătură de audierea noului pe tema pe care am menționat-o. Sunt uh, sigur că raportul, proiectul de raport pe care l-am prezentat uh, va servi atingerii obiectivelor noastre de bază. Vă mulțumesc. Domnul, cum? Tak for, formand. Uh, jamen, jeg synes også, det er et utroligt uh, interessant emne, det her. Mulțumesc și eu consider că este un subiect foarte interesant cred că trebuie să subliniem faptul că deja vorbim de ceva vreme despre acest lucru. Nu e un lucru nou și, după experiența mea, se vorbește mult și nu prea avem rezultate specifice. E o problemă, sunt de acord cu domnul Schmidt că poate ne-ar ajuta să ieșim din criză, poate că ar trebui să stabilim priorități mai bine. Întrebarea e cum să eventual să ne gândim la câteva puncte specifice pe care le-aș sugera în cele ce urmează. Sunt de acord cu ce spune Comisia că sunt șase subiecte. Mă voi referi la două dintre acestea. Cred că trebuie să lucrăm în continuare. Primul subiect se referă la curicule. Este important să ne concentrăm pe o abordare transsectorială, ca cei uh, care absolvă studiile să fie potriviți pentru piața. Cercetarea, inovarea reprezintă uh, niște elemente foarte importante. Sigur, acesta este cazul astăzi. După experiența mea, este dificil să aduci culturile într-un punct uh, comun, mai ales când se vorbesc două limbi diferite. Este greu să se ajungă un, la un numitor comun. Prin urmare, consider că universitățile și um, întreprinderile pot vorbi aceleași, uh, aceeași limbă. Consider că învățământul uh, la distanță și permanent, uh, lifelong learning, poate fi inclus mai bine în universități. În al treilea rând, ar trebui să ne concentrăm pe lipsa de interes față de științe și tehnologie, lucru problematic pentru multe state membre. A fost o problemă în uh, țările scandinave, în Danemarca, de 3-4 ani um, se confruntă cu acest, uh, această problemă. Cred că ar trebui să începem să interesăm pe copii de la școala elementară față de uh, științele exacte. Este prea târziu la nivel uh, universitar să încurajezi oamenii să devină ingineri. Apoi, chestiunea mobilității transfrontaliere este iarăși un subiect foarte important. Această mobilitate și crearea de punți uh, din punct de vedere al practicii, stadii, stagiilor de eh, practică eh, nu sunt întotdeauna eh, satisfăcătoare în Europa astăzi. Și cercetarea are ca scop a crea punți între universitate și um, mediul de afaceri. În Danemarca există ceea ce se numește un POD, în domeniul uh, afacerilor, adică uh, poziții uh, de antreprenoriale temporare. Uh, este vorba de timpul dintre uh, universitate și uh, munca în întreprindere. Uh, oameni de afaceri intră în universități, uh, primesc 60.000 uh, de coroane pe 3 ani, un proiect foarte de succes în Danemarca și uh, ideea a apărut și în Suedia și în Norvegia și în Olanda, după câte înțeleg. Cred că s-ar putea aplica și în alte țări să se includă în programele existente. Programul Marie Curie, de exemplu, să se aplice acest lucru așa cum este. Nu vorbesc aici doar de finanțare. Este vorba de uh, bani în cadrul uh, programului cadru numărul 7. Iată cum am putea aborda acest aspect. Uh, programul uh, top în Danemarca. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nebedelova. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa chcela spýtať, pán Schmidt, či ste robili aj prieskum? Mulțumesc. Eu aș avea întrebare pentru domnul Schmidt. Dacă ați făcut și o evaluare pentru a vedea dacă la universitățile unde se studiază și filologia, de exemplu, dacă există o comunicare cu mediul de afaceri, îmi imaginez că e mai dificil, poate în cazul studenților uh, de limbi străine s-ar putea să aibă loc o cooperare cu firmele de traduceri, dar în rest e dificil. Poate că calea de urmat ar fi aceea de a găsi o comunicare cu viitorii angajatori. Noi am stabilit uh, un fel de practică care trebuie parcursă, un număr minim de ore uh, care trebuie dovedit pentru a fi uh, promovată în anul următor. Poate că ar trebui să ne gândim și la modalități de de îmbunătățire a comunicării între universități. La noi, de exemplu, mulți dor, doresc să studieze științele juridice, dar prea puțin ingineria. Cred că este o, o problemă generală. Poate că și în ceea ce privește acest tip de comunicare ar fi bine să facem încă o evaluare. Kyllä tämä on ollut mahtavan hieno päivä tänään. Doamnă președintă, Este într-adevăr o discuție interesantă <clears throat> pe care am avut-o cu privire la europeană. Este un adevărat capital pe care îl deținem, cultura noastră. Important este ceea ce putem atinge împreună. Iar acum această temă se leagă foarte mult și de universități, pentru că cultura are de a face cu universitățile, cu piața internă, cu viitorul până la urmă. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul social-democrat. Este pentru prima oară când preiau astfel de funcție. Am citit comunicarea comisiei, domnul Schmidt a enumerat deja o serie de aspecte importante, ca și finlandez, unde avem în anul viitor, așa numită Universitate Alto, o, unde se vor reuni o universitate tehnică și una de arte pentru a încerca să stabilim un dialog și cu mediul de afaceri. Dar eu cred că ar trebui să extindem această comunicare către toate sferele uh, societății. Cu institute de cercetare, ONG-uri, toate domeniile societății ar trebui să colaboreze cu universitățile. Un dialog este deosebit de important. Am auzit și o propunere cu privire la legătura dintre știință și universități. Și în alte țări, în China, de pildă, în Suedia, există proiecte similare. La Uppsala, în Suedia, așadar, dar și la noi, la Toku, Nu s-au înscris însă decât foarte puțin pentru a participa la un astfel de program. Este important <clears throat> să reunim spiritul antreprenorial și uh, cel universitar. Domnul Kelly. Sunt uh, de acord și mă bucur mult de punctele atât de bine menționate de colegul nostru. Uh, a menționat mai ales în nevoia ca universitățile să fie mai pertinente, mai relevante față de societatea de astăzi. Pentru uh, noi putem spune că universitățile stau în turn de fildeș departe de lumea dezlănțuită, de uh, pro, producând uh, absolvenți, dar care după aceea nu au niciun fel de experiență relevantă. În ultimii ani uh, au fost tot felul de experiențe, dar uh, s-a întâmplat ca din necesitate să trebuiască să se extindă, să se îndrepte către întreprinderi, către antreprenori, pentru că era nevoie de finanțarea unor clădiri sau granturi. Dar trebuie să meargă mai departe și acum este momentul. Cred că sunt pregătite de această trecere, mai ales pentru domeniul cercetării și uh, dezvoltării. Uh, Irlanda există un uh, plan strategic UCC. E nevoie să se facă exact ce spunea domnul Schmidt cu schimbările de care este nevoie acum, cu transportul din viitor, Uh, către economia inteligentă, uh, eficiența mai bună, schimbări climatice. Cred că este momentul și există și cunoștințele uh, să facă acest pas cu, de care toți să profite. Deci, cum spunea și domnul Schmidt, să dăm înainte pe această cale bine aleasă. Ia, Marco. Sí, grazie. Mulțumesc, domnul Corea, spunem, cum spunea și domnul Schmidt, uh, domn, am primit uh, sfaturi practice. Mulțumim uh, pentru activitate. Aș vrea să vă împărtășesc două experiențe um, pe care Ministerul Tineretului din Italia a pus în vedere. S-a creat un fel de campus uh, lunar în care o, vreo sută de uh, studenți uh, aleși pe merit au posibilitatea ca o săptămână să se întâlnească cu marile întreprinderi europene, Microsoft, Fiat și așa mai departe și alte agenții pentru a face o legătură între studiile lor, programul universitar și activitatea în întreprindere. Nu înseamnă uh, să abandonezi uh, tinerii inițiativelor uh, private, ci a crea niște punți. Să nu aleagă doar un uh, program universitar, ci să studieze în profunzime care este uh, pregătirea de studenți. Și în final, mulți studenți deja semnaseră un precontract de muncă. Deci se dovedește că aceste întâlniri sunt fundamentale. Acest tip de experiență ar putea să fie cuprinse în programe de asistență, cum ar fi Erasmus, pentru a dezvolta și mai mult legătura transfrontalieră cu alte întreprinderi și universități europene. O a doua experiență, tot prin Uh, Ministerul Tineretului este o proiect, un proiect uh, destinat universităților în cooperare pe tema cercetării comune, creând în acest fel posturi uh, de lucru. Acestea sunt doar câteva idei generale. Pot să vă dau documente care să vă ofere mai multe detalii, dar în orice caz acest tip de cooperare uh, ajută la uh, progres. Mulțumesc, domnul Boris, aveți cuvântul. Bardzo trafne ujęcie Mulțumesc, domnului Schmidt. Ați făcut un rezumat excelent. Eu am avut posibilitatea să conduc un astfel de proiect într-o regiune cu 3 milioane de cetățeni. Am avut uh, peste 500 de studenți și cred că ar trebui să ținem cont de următorul lucru în ceea ce privește dialogul între studenți și mediul de afaceri. Avem nevoie de un mediu de afaceri mobil și știm de asemenea că deseori în uh, concursul sau în comparație cu Statele Unite pierdem. În ce constă problema atunci când este vorba de fructificarea rezultatelor cercetării? De ce aceste rezultate nu sunt preluate de marile întreprinderi și de IMM-uri? Eu cred că ar trebui să verificăm care sunt obstacolele care trebuie depășite pentru ca <clears throat> potențialul intelectual al universităților să poată fi valorificat, parcuri tehnologice sau centre de cercetare și dezvoltare ar fi o soluție, dar și mobilitatea cadrelor universitare și a experților din industrie, care ar putea face schimburi de experiență și ceea ce ar da posibilitatea și uh, doctoranzilor, de exemplu, să aibă o legătură cu mediul de afaceri. Aproape 90% din uh, totalul întreprinderilor sunt IMM-uri. Eu cred că în majoritatea universităților din Uniunea Europeană o, un astfel de dialog nu este sprijinit, nu este stimulată o astfel de activitate. Eu cred că ar trebui să sprijinim mai mult spiritul întreprinzător. Cred că și acest lucru ar trebui menționat în acest raport. J'espère, Madame la Présidente, que vous, interpréterez, vous interpréterez mon intervention. Doamna președintă, nu știu, nu cred că m-ați eh, înțeles bine. Probabil că nu, nu eram în dezacord, nu am exprimat eu cum trebuie. Aș eh, vrea să comentez ce am auzit. În primul rând, eh, mi se pare că universitatea continuă să formeze mulți absolvenți care își găsesc de lucru în întreprinderi. Cei care suferă cel mai puțin de pe urma șomajului. Cu cât uh, nivelul de uh, pregătire este uh, mai înalt, cu atât rata șomajului este mai mică. Am fost foarte surprinsă că mulți dintre colegi menționează doar țara din care provin. Cred că ar fi nevoia să facem schimburi mai bune pe plan european. Ca nou, uh, nou europarlamentar vin din țara mea, dar cred de asemenea că Universitatea din Franța a făcut uh, pași foarte importanți în dialogul Universitatea și întreprinderi lucru care duce la multe uh, întrebări la ce ar trebui să servească universitatea. Dacă e un punct pe care sunt de acord, este rolul universităților în formarea continuă. Lucruri care par fundamentale într-un moment în care este multă mobilitate, este chiar nevoie de mobilitate în toată viața activă, cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atât poți să te adaptezi mai bine la tendințele pieții active. Iar universitatea este locul cel mai bun de uh, facilitare. Cu cât ai uh, cunoașteri, uh, cunoștințe mult prea uh, mai specifice, cu atât te adaptezi mai greu. Un ultim element pe care vreau să spun, dacă citesc bine presa europeană, există mișcări care apar peste tot în Europa pe baza unei neînțelegere între lumea studențească și propunerile europene de legislație. Să fim atenți la aceste mișcări. Într-una din primele mele intervenții vorbeam despre importanța uh, Uh, mobilității și armonizarea diplomelor, cred că dacă nu includem și vocea studenților, mm, vom ajunge la probleme de înțelegere cu efecte împotriva proiectului european, lucru care este, uh, ar fi mare păcat. Mersi, Madame Berger. Frau Verheyen. Ja, Doamna Verheilen. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin din Aachen, un oraș cu o universitate foarte mare, unde toate aceste chestiuni au fost intensificate foarte mult în ultimii ani. Tocmai această cooperare cu întreprinderile joacă un rol foarte important. Există anumite grupuri unde universitățile colaborează cu mediul de afaceri, există institute de cercetare care se implică. <clears throat> Se întâmplă așadar ceva. O mare problemă consider că este aceea că în afara facultăților tehnice este mult mai dificil să găsești parteneri de cooperare. În în ceea ce privește facultățile de economie, există deja cooperări uh, între industrie, deci mediul de afaceri și universități, astfel încât uh, studenții să poată participa la o formă de învățământ duală cu practică în uh, întreprinderi. În ceea ce privește cercetarea de bază și științele aplicate, eu Cred că trebuie să se intensifice această colaborare, trebuie să existe o cercetare proprie și în cadrul universităților, dar nu trebuie să uităm și de aplicabilitatea practică, utilizarea efectivă a acestor rezultate. Este nevoie de o cooperare și atunci când e vorba de a asigura un transfer către piața muncii a studenților. Există târguri în Germania, de exemplu, unde firmele se prezintă și studenții au posibilitatea să ia un prim contact. Există cooperări deja în cadrul uh, studiului, există burse. Cred însă că acordarea de burse ar trebui îmbunătățită în Europa. Dacă ne uităm în America, am putea învăța ceva pentru a crea astfel o legătură mult mai strânsă între întreprinderi și universități. Asta în cadrul programului uh, curricular normal. În ceea ce privește această cooperare, au fost uh, aminite lucruri și în legătură cu noul program cadru de cercetare. <clears throat> Dacă vedem care este noua misiune a Institutului European de Inovare și Tehnologie, vedem că figurează printre uh, obiective și cooperarea cu universitățile. O altă temă, armonizarea uh, studiilor și învățământului nu funcționează încă așa cum ar trebui dacă studenții încearcă să, să studieze un uh, semestru în altă țară, la întoarcerea în, uh, la universitatea din care au plecat, uh, nu sunt întotdeauna recunoscute aceste studii. Eu de aceea cred că punerea în aplicare a acestei armonizări ar trebui să fie susținută în continuare. Doamna Schmidt, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Schmidt pentru prezentarea problemelor și am notat câteva idei. S-a vorbit de un um, mod comun de a vorbi. Important să avem cu toții un limbaj comun și pentru o adevărată cooperare între lumea universitară și întreprinderi, E nevoie de voință reală, o cultură comună între uh, universități și lumea întreprinderilor. Esențial uh, pentru uh, ca toți să se implice. Cred că această implicare trebuie să intre mai întâi prin faza de sensibilizare, atât a celor din universități, cât și a celor din întreprinderi. Să se explice cel mai bine ceea ce se știe Uh, funcția aceasta nu este uh, împotriva unei bunei, bunei cunoaștere a lumii economici. Deci, cum spuneați, să se facă trecere între cele două uh, țări. Poate că există o falie între cele două lumi, să începem mai întâi să le prezentăm una celelalte, cele două luni, și în primul rând uh, sensibilizând elevii, studenții uh, pentru a cunoaște uh, lumea întreprinderilor și să vrea să se îndrepte către ea. Mulțumesc foarte mult. Iată, m-am trecut și eu pe lista lorilor de cuvânt. Cred că este nevoie de o mai bună cooperare între industrie și universități. Sigur că forma concretă de punere în practică a acestei cooperări este, poate fi una foarte diferită. Poți, de pildă, să uh, ai la dispoziție așa numitele parcuri uh, tehnologice uh, în cadrul cărora pot să colaboreze foarte bine Uh, profesorii de la universități și reprezentația întreprinderilor. Aici pot, de pildă, să beneficieze uh, doctoranzii. După aceea există catedre care pot să, uh, să fie finanțate de firme, sigur, de pildă firma Mercedes ar putea să financeze un asemenea catedră, o asemenea catedră, nu pentru ca să-i se facă reclamă, ci pentru ca studenții care sunt pregătiți cu profesori de la o asemenea catedră să fie mai bine pregătiți pentru activitatea profesională. Sunt uh, foarte multe lucruri care pot să fie uh, îmbunătățite în pregătirea universitară. De aceea, cred că este necesar un schimb între uh, întreprinderi pe de o parte și universități. Acest lucru îl facem în momentul de față prin uh, intermediul programului Erasmus, de asemenea și prin Leonardo. Însă, Cred că antreprenorii, managerii ar putea să uh, lucreze din când în când în calitate de profesori invitați care să vină, așadar, printre studenți, să țină unele prelegeri, uh, să uh, contribuie în felul acesta la pregătirea studenților. Dar acest lucru s-a întâmplat, cei drept, deja în multe Uh, domeniu, vreau să vorbesc despre sectorul în care eu uh, am lucrat uh, ca profesoară. Gândiți-vă la Universitatea din Luxemburg, care este pur și simplu structurată după acest principiu cooperarea dintre universități pe de o parte și economie pe de altă parte este foarte bine reprezentată aici. De aceea mă bucur foarte mult că mulți dintre dumneavoastră ați venit cu exemple din țările din care proveniți. Sigur, vrem să adunăm aici nu numai practici bune, dar să și vedem ce putem să uh, preluăm și să îmbunătățim. Cooperarea nu se poate dezvolta, nu, se, nu poate să aibă loc în același timp și în aceeași modalitate în toate țările, însă important este că atunci când există idei, există experiență pozitivă, să fie uh, menționată și transmisă mai departe. Uh, studenții care, de pildă în Germania, acum uh, uh, demonstrează, au ieșit pe stradă, fac acest lucru. De ce? Pentru că procesul de la Bolonia, de fapt, se dovedește a nu avea succes. Uh, Uh, noi, de fapt, nu uh, avem competență în, materia, în materie de procesul de la Bolonia. Dacă l-ați fi trecut prin Parlament uh, foarte multe, să zicem, boli în rândurile copiilor, nu ar fi avut loc. Iată, studenții poate că nu mai vor să fie atât de mobili cum vrem noi acum. Dacă, de pildă, oblig un student în uh, intervalul de 3 ani să învețe atât la materie cât ar învăța în timp de 5 ani, deci vorbim despre sistemul BA și MA, deci dacă îl obligăm într-un timp mai uh, scurt, într-un număr mai scurt de ani să învețe uh, aceeași cantitate uh, pe care o învăța înainte în 5 ani, sigur că acest lucru nu poate să promită succes. Nu în momentul de față suntem cu, avem mâinile legate atunci când uh, studiem, de pildă, la Universitatea de la Humboldt sau în alte universități, dacă vorbim despre cooperarea dintre universități și uh, uh, economie, trebuie să vedem oare ceea ce am vrut să obținem prin sistemul Bolonia, prin sistemul BA, oare aceasta corespunde și ideilor și obiectivelor pe care ne le-am uh, uh propus inițial? Nu. Uh, Va trebui să ne uităm așadar cu mai multă atenție la ceea ce am uh, produs la nivel de uh, Europa, de studii universitare și ar trebui să ne uităm și la uh, doleanțele studenților, ale acelora care merg, ies acum pe stradă și protestează. Și acum să dăm uh, cuvântul reprezentanței, reprezentantei Comisiei Europene să-și spună punctul de vedere. Aveți cuvântul. Sorry. Yeah. Thank you very much. Uh, if you allowed me, very brief. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi uh, face un uh, scurt rezumat al conținutului acestei comunicări și activității Comisiei în acest domeniu. Așa cum spunea pe bună dreptate raportorul la începutul expunerii sale, sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a moderniza universitățile reprezintă o cerință nucleu. Strategia de la Lisabona este uh, un pas important dacă vrem să ne îndreptăm spre o societate bazată pe cunoaștere. <clears throat> Această legătură între întreprinderi și universități constituie o piatră fundamentală pentru uh, viitorul Europei. De aceea, domnul Figel a luat inițiativa de a lansa în 2008 forumul uh, pentru colaborare între universități și întreprinderi, iar dezbaterea la care am asistat uh, ne arată că această inițiativă a um, răspuns unei cerințe cruciale. Universitățile sunt uh, cruciale pentru viitor, însă în momentul de față știm că nu își îndeplinesc întreg potențialul. Comunicarea Comisiei sumarizează la nivelul uh, concluziilor 16 aspecte importante. <clears throat> Transfer de uh, cunoștințe, învățământul pe durata întreg, uh, întregii vieți, mobilitate fiind unele dintre aspectele cele mai importante. Nu se poate ca un număr mare de absolvenți de facultate să fie șomeri și, pe de altă parte, multe întreprinderi să nu își găsească specialiști. De aceea trebuie ca competențele să fie adaptate nevoilor societății. Așadar, și curicula uh, universitară trebuie adaptată pentru ca pregătirea studenților să corespundă nevoilor de pe piață. Universitățile au cea mai mare răspundere pentru capacitatea de a fi angajați a absolvenților lor. Implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea curiculei universitare ar fi um, de dorit și trebuie susținută. Per ansamblu, putem constata că profesorii și studenții din Uniunea Europeană nu dau dovadă de același spirit uh, întreprinzător ca, de pildă, în Statele Unite. De aceea trebuie susținute creativitatea și o abordare în spirit uh, întreprinzător pentru a fructifica toate rezultatele uh, cercetării și cunoașterii. Studenții ar trebui să poată desfășura stagii în întreprinderi, cercetătorii să poată mm, fi mobili, iar mm, mm, persoanele din cadrul întreprinderilor să fie implicate în elaborarea curiculei universitare. Și asta în folosul unor parteneriate pentru termen lung. Un alt aspect important se referă la domeniul transferului de cunoștințe o cooperare mai bună ar trebui să fie în beneficiul ambelor uh, lumi, dacă îmi permiteți așa, și pentru că astfel se stimulează inovația care este uh, crucială pentru viitorul Europei. Universitățile, de asemenea, trebuie să se implice și în învățarea pe parcursul vieții. Firmele trebuie să identifice necesitățile uh, la care trebuie să răspundă universitățile. Universitățile trebuie să elaboreze strategiile pentru a le îndeplini. S-a văzut și în cadrul uh, forumului creat că o condiție de bază pentru o colaborare eficientă este dialogul și o, un bun model de guvernanță, fără de care colaborarea nu ar funcționa. O bună cooperare între actori pune bazele unei cooperări pe termen lung, generând mai multe oportunități, dar și rezultate. Așa cum spuneați, exemple de bune practici există pe, în întreaga Europa, ceea ce demonstrează valoarea acestei cooperări pentru studenți, cercetători și profesori. Pentru universități ca și instituții, dar și pentru întreprinderi și pentru societate per ansamblu. Trebuie să ne asigurăm că aceste exemple devin o practică comună. Trebuie să aducem aceste lumi mai aproape una de alta. Trebuie să găsim calea corectă, cea mai bună abordare de implementare a acestei cooperări, promovând uh, parteneriatele în beneficiul tuturor universităților, uh, profesorilor implicați, uh, autorităților publice, firmelor, dar și a societății pe ansamblu. Toată lumea ar avea de câștigat. Forumul își va continua activitatea și va explora pentru a vedea în ce măsură poate fi extins pentru a acoperi și alte nivele uh, de educație și de a implica și actori din afara Europei. Vom încerca să vedem cum anume instrumente europene pot fi utilizate pentru a sprijini această implementare. Următoarele foruri planificate sunt următoarele. Seminar tematic în parteneriat cu ETF, în ceea ce privește consolidarea dimensiunii europene, apoi pe 2-3 februarie un seminar în Republica Cehă, apoi un alt forum tematic la Bruxelles în martie și un forum plenar în mai 2010. În final, suntem în continuare încrezători că activitatea acestor foruri va uh, inspira și activități similare la nivel național și regional. Mulțumesc! Mulțumesc, Pal. Vrei să mai spui ceva? Da, da, cu plăcere. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Tocmai am așteptat, de fapt, toate aceste idei. Am primit, am ascultat foarte multe propuneri din partea dumneavoastră și remarc că în toate statele membre se discute despre, cu interes despre acest subiect. Sigur, trebuie văzut de ce cererea și oferta nu se întâlnesc. Și s-a discutat aici și despre rata șomajului în rândul tinerilor absolvenți. Nu știu cine dintre dumneavoastră a spus că universitățile, de fapt, și-au preluat o mare răspundere Uh, privitoare la viitorul absolvenților. Și eu sunt de părere că profesorii universitari, de fapt, uh, nu sunt interesați de ce urmează, ce se întâmplă cu studenții absolvenți. Uh, și cred ideile pe care le-ați prezentat, domnul Scuria și alții, sunt într-adevăr foarte importante. Eu, interesante, nu aș vrea să intru acum în detaliu. Aș uh, spune însă cât de importante sunt bunele practici și aștept din partea audierilor publice ceva mai mult decât uh, din partea acestor Uh, discuții pe care le purtăm noi aici. Deci, important este ca cele best practices, deci practici bune, să poată să ducă la niște rezultate concrete pozitive. Important este ca și ministerele de resort uh, uh, din țările membre, statele membre, să se implice. Sunt de acord că știința, într-adevăr, ocupă un loc prea mic în pregătirea studenților, dar să nu uităm că științele naturii sunt la fel de importante ca și cele care țin de engineering, de științele comunicării și așa mai departe. După aceea, S-a propus ca universitățile să încheie niște uh, contracte cu studenții. Sigur, asta ar da un grad mai mare de, de responsabilizare studenților și ar duce la un număr sporit de inițiative. Universitățile ar trebui să fie mai dinamice, să se schimbe ele însele într-un ritm mai dinamic, să țină cont de dezvoltarea economiei. Și cred că s-a propus foarte bine aici să avem o, practic, o, o finanțare uh, transversală, uh, să avem pe de o parte uh, reprezentanți de uh, industriei, uh, din întreprinderi, care să vină și să predea temporar la universitate, în universitate și după aceea, uh, pe de altă parte, să se desfășoară practicile în întreprinderi. Uh, eu însumi am lucrat într-o economie socialistă vreme îndelungată și știu ce uh, condiții uh, dificile erau, uh, de pildă uh, nu existau uh, produse alimentare, foarte rar găseam uh, carne care să poată să fie cumpărată și pe care să o consumăm. Acum pe vremuri, când intram într-o măcelărie, eu îl salutam primul pe măcelar. Era o persoană foarte importantă, pentru mine eu eram așa un, un om mărunt. Acum, când avem oferta mult mai mare în țara noastră, iată, eu intru în, mace- în aceeași măcelărie și măcelarul este cel care mă salută